Domnilor, e vorba de programul de lucru pentru această săptămână. La conferința președinților, o secundă, o secundă, domnule Postel, vă rog. Potrivit articolului 137, pe 7 martie am adoptat proiectul definitiv de ordine de zi. Până acum nu există propuneri de modificare a acestei ordini de zi. Și acum vă dau cuvântul, domnule Postel. Mulțumesc, domnule președinte. La Comisia AFET, de luni de zile, avem uh, în pregătire patru rapoarte uh, adiționale cu privire, de exemplu, la Serbia și Kosovo și acestea apăreau miercuri pe ordinea de zi. E vorba de faptul că deja există delegații care au venit aici uh, special pentru a vedea cum se tratează aceste subiecte, sunt și jurnaliști și din păcate joi după masă, la conferința președinților, fără a fi notificat nimeni, aceste subiecte au fost înlăturate de pe ordinea de zi. Ca într-un bazar oriental s-a procedat și s-a băgat totul în aceeași oală de la Egipt până la Ucraina, toate subiectele să fie tratate în aprilie. Vreau să protestez deschis și vreau să mă adresez uh, conferinței președinților pentru ca pe viitor să lucreze mai serios. Domnule Posselt, eu uh, sunt de mulți ani în conferința președinților și Vă rog frumos să nu uh, jigniți în niciun mod uh, bazarul acesta oriental. Au existat motive întemeiate care au dus la această modificare a ordinei de zi. Nu pot să le exprim astăzi aici. Lucrurile sunt cum sunt și rapoartele au trebuit să fie amânate pe luna următoare, la următoarea sesiune. Dar să știți că luăm la cunoștință protestul dumneavoastră. Vreau să știu dacă există alte comentarii cu privire la ordinea de zi. Vă rog. Aș vrea să propun ca dezbaterile legate de aderarea Serbiei și Kosovo să nu fie amânate până în aprilie 2013, ci până în aprilie 3000. Stimate coleg, dimensiunea temporală a cererii dumneavoastră este relativ mare, însă trebuie să ă, vă spun că trebuia să înaintați această solicitare până la ora 16. Pentru că nu ați făcut-o, ambele dimensiuni temporale sunt oarecum nerealiste. Domnule Odi, vă rog. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să intervin, să intervin <coughs> pentru că intervin prea des pe tema asta. Miercuri avem o dezbatere referitoare la viitorul Consiliului European și trebuie să dezbatem și o rezoluție în ceea ce privește Consiliul, concluziile Consiliului din 78 februarie. Întrebarea e simplă. Președintele Van Rompuy a fost invitat? Dacă da, atunci el refuză să vină? Cred că miercuri dimineață ar fi fost uh, foarte potrivit uh, foarte potrivită prezența sa pentru a putea dezbate cu Parlamentul concluziile uh, Consiliului European din 7-8 februarie și să știm care este părerea sa despre viitorul uh, Consiliu. Am văzut pe ordinea de zi că nu este aici, îmi exprim regretul pentru absența sa, dar vreau să știu dacă noi nu l-am invitat sau el a refuzat să vină. După cum știți, domnule Odi, este vorba despre o conferință extraordinară deschisă a președinților care a avut loc. Domnul Van Rompuy a prezentat după Consiliu rezultatele și concluziile uh, Consiliului. Știu că dezbaterea de miercuri ar fi putut aduce mai multe informații decât uh, fusese reprezentate la conferința deschisă, însă trebuie să vă spun că președintele Consiliului uh, miercurea viitoare pregătește și următorul Consiliu. Voi uh, mai discuta acest lucru despre, cu domnul Van Rompuy. Știm um, cât de mult vă doriți și cât de mult vă implicați, astfel încât el să sosească aici și să participe la discuțiile noastre. Mai există alte solicitări de intervenție cu privire la ordinea de zi? Nu? Atunci ordinea de zi este adoptată în forma aceasta. Și acum începem cu dezbaterea comună privind Ziua Internațională a Femeii. Domnul Gallagher. Sie müssen ein Mikrofon nehmen, Kollege. Un microfon. Aș dori să mă plâng că există o distinție făcută de acest Parlament împotriva limbii naționale din țara mea, gaelic. Și acest lucru se întâmplă deja de șase ani. Parlamentul are un site în 22 de limbi și o limbă nu este prezent, prezentă pe acest uh, site deși este disponibilă și la Comisie și la Consiliul de Ministri. Este deci uh, discriminare. Domnule Gallagher, această intervenție nu și are locul aici, nu și are locul în această dezbatere. Nu puteți pur și simplu să luați cuvântul referitor la o chestiune care nu ține de ordinea de zi. În ceea ce privește uh, site-ul de internet, vă aflați cu mine în contact și acest lucru nu se găsește pe ordinea de zi. Puteți să discutați cu mine despre uh, pagina de internet în uh, Gaelic. Vom găsi o soluție împreună, însă nu discutăm acum despre acest lucru. Acum discutăm despre Ziua Internațională a Femeii. Și, în calitate de raportoare, are acum cuvântul doamna Moran Chartier. So, wo ist Frau Morin Chartier? Bitte sehr, Sie haben Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să o salut pe doamna Reding, vicepreședinta Comisiei, nu doar pentru prezența sa